Portul Belder. Domnul Fatuzzo. Un minut. Un minut. Vă amintesc, un minut. Domnul Fatuzzo. Signora Presidente. Doamnă președinte, mulțumesc. Cum, îmi face mare plăcere să iau cuvântul cu o audiență atât de mare, având în vedere că avem reprezentanți din toate cele 27 state membre. Acest lucru se întâmplă rar, rare ori am așa o audiență. Folosesc această ocazie pentru a uh, explica votul pozitiv uh, pentru raportul domnului Belder privind relațiile economice și comerciale cu Balcanii de Vest. Sunt pentru ca Uniunea Europeană să recunoască și posibilitatea de aderare a acestor state din regiunea balcanică la Uniunea Europeană. Cred că este important ca sprijinul economic să fie mai mare decât cel de până în prezent și astfel să intensificăm comunicarea dintre statele balcanice și Europa, să de- permitem dezvoltarea turismului și să permitem tuturor cetățenilor din Balcani, fie ei tineri sau bătrâni, să trăiască mai bine decât au făcut-o până în prezent. Da, Acum trecem la eh, raportul doamnei McGuinness. Domnul Baco are cuvântul. Un minut. Il est où, M. Baco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 Doamnă președinte, vă mulțumesc. Aș dori înainte de toate să vă aduc aminte de faptul că am uh, susțin raportul McInnes uh, în ce privește securitatea alimentară. Sunt uh, special de acord cu faptul că trebuie să adoptăm programul PAC în ce privește securitatea alimentară și uh, fermierii trebuie să uh, dispună de uh, certitudini în legătură cu ceea ce pot furniza pentru viitor pentru a crea stabilitate alimentară Trebuie să uh, existe și un studiu detaliat de impact în legătură cu implicațiile pe care toate preocupările legate de securitatea alimentară le poate avea, inclusiv în ce privește protecția plantelor, produsele fitosanitare. De asemenea, este nevoie de un studiu amplu în acest sens. Iar uh, din, în momentul în care se elaborează acest studiu, trebuie să avem în vedere siguranța alimentară. Dau cuvântul acum doamnei McGuinness pentru doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru susținerea de care au dat dovadă pentru acest raport și să îi mulțumesc și Marianei Harkin pentru uh, munca depusă. Uh, raportul acesta reprezintă vederile și părerea Parlamentului cu privire la uh, politica agricolă comună și trebuie să vedem lucrurile într-un context mai global. Trebuie să ne reconcentrăm pe politica agricolă în lumea dezvoltată, în așa fel încât să putem să-i ajutăm pe toți cei care pot să producă uh, produse alimentare la nivel local. Iar Uniunea Europeană uh, poate să facă acest lucru. Iată că am făcut astăzi un pas în direcția ce bună și uh, cred că acest raport reprezintă o adevărată promisiune pentru viitor în ceea ce privește agricultura. Și în timp ce dezbaterea siguranței alimentare are loc acum, este evident că 30.000 de copii mor în fiecare zi în lumea întreagă de foame. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Monsieur Sandberg. Are cuvântul acum domnul Sandberg, un minut. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să explic de ce am susținut raportul McGuinness. Este bineînțeles, un raport care se concentrează pe un aspect deosebit de important al Uniunii Europene și este un uh, punct esențial. Trebuie să asigurăm uh, produse alimentare pentru toți cei cărora le este foame și care nu se pot alimenta. Nimeni nu poate fi împotriva acestui lucru și cu siguranță eu nu sunt împotriva acestui lucru, însă există o problemă în raport, după părerea mea, și, asupra, și anume faptul că se referă la politica agricolă comună, dar nu se referă la faptul că există o necesitate urgentă de a reforma această politică agricolă comună și uh, această politică agricolă comună nu uh, susține interesele populației europene și ale regatului unic și uh, foarte multe produse alimentare sunt înlăturate pe piața europeană. Și e clar, uh, raportul în principiu are dreptate, dar din păcate nu abordează în mod corect problema principală. Mulțumesc. Domnul Secherski. Minut. Un minut pełni popieram większość postulatów i stwierdzeń zawartych w przyjętym przed momentem sprawozdaniu. Mm, eh, voi spune că modificările la prețurile alimentare vor fi tot mai frecvente și vor avea eh, consecințe negative. Eh, prețurile crescute afectează în primul rând uh, acel strat al populației care are veniturile cele mai mici și uh, ca atare va trebui să încercăm să acordăm ajutoare acestor uh, categorii de populație. Trebuie să ne adaptăm la această nouă realitate, să ținem seama de problemele pe care siguranța alimentară le poate crea. Trebuie să uh, Eh, eliminăm anumite instrumente care controlau din acest punct de vedere eh, piața eh, agricolă. Este o bună idee de a avea un fel de sistem de supraveghere internațional asupra prețurilor la alimente și cred că am putea să ne gândim și la un sistem internațional de depozitare a alimentelor uh, pentru a crea rezerve. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a explica abținerea mea pentru acest raport. Majoritatea persoanelor de aici, fie din uh, dreapta sau de stânga, sunt de acord că siguranța alimentară este foarte importantă. Problema este că nu suntem de acord cu ce reprezintă această siguranță alimentară. Pentru noi înseamnă să ne asigurăm că există suficientă hrană pentru toți oamenii, oriunde ar fi ei în lume. Pentru alții este o scuză pentru a promova protecționismul. Pentru ei, siguranța alimentară înseamnă că uh, să protejăm doar alimentară alimentele din Uniunea Europeană pentru europeni. S-a folosit aici expresia protecție locală pentru a uh, opri importurile din alte părți ale lumii, astfel condamnând uh, exporturile făcute de multe țări și condamnând astfel fermierii din acele țări la sărăcie. Uh, nu putem spune că um, politica agricolă comună trebuie să fie folosită pentru promovarea protecționismului în numele uh, siguranței alimentare. Domnul Hitan Harris acum. Uh, Mulțumesc, sunt de acord cu comentariile făcute de colegul meu pe acest subiect M-am abținut pentru că grupul nostru a ales acest lucru, dar știm că subiectul siguranței alimentare este unul foarte important și de aceea sunt uimit de modul în care um, această instituție abordează subiectul. În raport se menționează și cred că s-a și votat uh, o problemă pe care o vom crea dacă votăm uh, uh, această directivă pentru produse protejate. Astfel vom submina siguranța alimentară. La trei minute după ce votăm acest raport, ne vom asigura că fermierii noștri nu vor putea să cultive produsele necesare pe viitor. Uh, îmi pare rău că uh, lumea nu citește rapoartele înainte de a le vota. Madame Doyle. Doamna Doyle acum. Mulțumesc, președinte. Una dintre grijile cele mai mari, doamnă președinte, cu privire la această problemă de siguranță alimentară este să asigurăm o producție alimentară durabilă în ceea ce noi numim lumea dezvoltată, cum ar fi, spre exemplu, aici în Uniunea Europeană, în așa fel încât să putem exporta surplusul de producție fără să fim în competiție cu celelalte piețe alimentare. Și există o creștere a prețurilor pentru anumite regiuni care nu au clima necesară, solul fertil necesar pentru a produce produ- uh, alimente. Trebuie să fim foarte atenți cu politicile noastre pentru a fi siguri că, într-adevăr, uh, propunem un răspuns global la această nevoie de uh, producție agricolă durabilă. Mulțumesc, doamna președinte. Are cuvântul domnul Baco hlasoval som za správu o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej. mă voi referi și eu la acest raport privind eh, politica comună agricolă și siguranță alimentară pentru că încercăm să rezolvăm astfel o serie întreagă de probleme despre care eu am vorbit aici în Parlament. În primul rând, reducerea costurilor de producție și o creștere a productivității. În al doilea rând, volatilitatea eh, pieței alimentare eh, și în al treilea rând, o Uh, uh, scădere a bunei reputații a agriculturii din cadrul Uniunii Europene uh, și stoparea muncii în agricultură la întâmplare, introducerea unei maniere sistematice de activitate pentru că doar în felul acesta poate să crească importanța pe care statele membre o acordă agriculturii și nu vor mai exista nici metode de discriminare a pieții muncii în domeniu. În marginea raportului doamnei Grabovska, domnul Zandberg. Mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat din nou cuvântul. Bineînțeles, mergem la miezul acestei probleme întregi a Uniunii Europene. Iată că aici aprobăm mai multe fonduri pentru uh, a convinge oamenii să voteze în favoarea raportului uh, tratatului de la Lisabona. Însă oamenii au avut deja posibilitatea să facă acest lucru și au exprimat în mod clar faptul că nu își doreau acest tratat și dacă poporului britanic îi s-ar da această șansă uh, și acest lucru a fost promis cu ocazia ultimelor alegeri, sunt convins că va respinge acest tratat. Și ar trebui ca această voce să poată fi auzită în Uniunea Europeană. Oamenii nu își doresc acest uh, tratat și nu vor mai mult control din partea Strasburgului și a Bruxellesului. Oamenii își doresc ca propriul lor guvern și propria lor legislație să fie cea care, cei care sunt determinanți. Și dacă vom continua astfel, vom uh, sustrage și mai mulți bani de la contribuabil pentru a finanța anumite acțiuni, tocmai pentru a-i convinge să-și schimbe părerea, însă ei nu și-o vor schimba. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să spun că mai întâi este vorba de un raport excelent. E o modalitate de a conecta Uniunea Europeană cu cetățenii. Și nu putem face acest lucru dacă nu avem și susținere din partea Uniunii Europene. Există uh, mai multe aspecte ale democrației. Uh, democrația participativă, de asemenea, este un aspect. Este foarte important să avem acest dialog. De aceea, toate grijile și toate ideile care vin din partea populației ar putea fi luate în considerare de către instituțiile europene. Și cred că avem aici un exemplu excelent în acest sens. Gândiți-vă, spre exemplu, la persoanele cu handicap și sunt, nu sunt de acord cu pre, pre, antevorbitorul meu, pentru că sunt convinsă că vom avea astfel posibilitatea să creăm o legătură concretă între Uniunea Europeană și cetățenii europeni și aceasta într-un mod plin de sens. Doar astfel vom reuși să lucrăm în mod mai eficient. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Hanan. Titlul acestui raport perspective pentru dezvoltarea dialogului civil pe baza tratatului de Lisabona spun multe, spune multe lucruri. Trebuie să reamintim însă că tratatul de la Lisabona încă nu este în vigoare. De trei ori a fost respins în diferitele sale forme de diferite proporții de alegători din Franța, uh, țările de jos și Irlanda. Accentul se pune pe perspective pentru dezvoltarea dialogului civil cetățenii de rând care nu sunt obișnuiți cu limbajul Uniunii Europene poate nu înțeleg cuvinte cum vrem și noi, și anume crearea unui nou buget de propagandă pentru a-i convinge pe oameni să-și schimbe părerea. Doamnă președinte, vreau să spun că nu fie euro, oricât de mult ar fi, nu va ajuta oamenii să schimbe părerea. Dialogul înseamnă două părți. Uniunea Europeană trebuie să și primească păreri și anume uh, să uh, supunem din nou la vot uh, tratatul de la Lisabona. Domnul Kamal. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru ocazia de a explica modul în care am votat asupra acestui raport. Când am citit titlul raportului, Dialogul civil, pe baza tratatului de la Lisabona, mi-am amintit o expresie a lui Mahatma Gandhi când a fost întrebat despre civilizația occidentală, care a spus, iată o idee bună. De aceea, când am citit acest titlu, dialog civil pe baza tratatului de la Sabona, m-am gândit, iată ce idee bună, dacă am avea dialog civil, dacă am avea un dialog în dublu sens. Antevorbitorul meu a spus că dialogul este un proces cu dublu sens. Organizațiile societății civile sunt finanțate de către Uniunea Europeană pentru a promova tratatul de la Lisabona și uh, câte dintre aceste organizații care se opun tratatului sunt finanțate sau li se permite promovarea. Nu există niciun dialog în ambele sensuri și de aceea cetățenii europeni, de câte ori li se dă ocazia să-și spună părerea, uh, aleg să voteze nu. Mulțumesc. Cu privire la raportul Guerreiro, domnul Kamal acum. Raport Guerreiro, monsieur Kamal. Can you just remind me what it was on? Sorry. În legătură cu pescuitul, bun, vă mulțumesc și vă mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor, pentru rapați. Uh, am prea multe de spus în acest domeniu. Uh, politica comună de pescuit, sigur că trebuie să fie menționată, dar există aici și contradicții, pentru că dacă dorim o politică durabilă de pescuit, atunci trebuie să existe și soluții care să se bazeze pe economia de piață. Să ne gândim la acele țări în care um, pescarii au, și-au asumat drepturi care au fost transmise de la o generație la generație. Acelea merită să fie respectate și nu reglementări pe care încercăm noi să le impunem uh, centralizat. Vă mulțumesc! Suspendăm ședința. Vom relua explicațiile de vot uh, după ședința solemnă.